Dear colleagues, could you please take seat? We open. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Deschidem această reuniune. Vă urez bun venit. Suntem la punctul 10 pe ordinea de zi și vreau să urez bun venit lui John Berrigan, care este director adjunct al Comisiei la DGFISMA și Gabriel Bernardino, care este președintele EIOPA. Vă mulțumesc pentru prezență și astăzi, în a doua zi a ședinței noastre. Și așa cum colegii probabil știu, vom discuta acum un punct foarte relevant. E vorba de un regulament delegat cu privire la informațiile esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări, PRIPS, și propunerea de rezoluție de respingere a acestui document care a fost diseminată. Am avut un dialog uh, intens cu Comisia de la bun început cu privire la punerea în aplicare a PRIPS. Parlamentul consideră că documentul cu informații esențiale și PRIPS este uh, un, sunt instrumente esențiale pentru creșterea transparenței și a protecției consumatorilor. Nu trebuie să vă aduc aminte că am făcut un schimb de scrisori cu Comisia în februarie și martie, atunci când Parlamentul a identificat o serie de probleme. Apoi am primit de la Lord Hill un răspuns, apoi am continuat dialogul cu Comisia, după care am trimis o altă scrisoare, chiar înainte de adoptarea actului delegat, când încă a trebuit să semnalăm o serie de îngrijorări. Din păcate, din punctul de vedere al Parlamentului, actul delegat, în forma în care a fost adoptat, nu a luat în considerare în mod satisfăcător îngrijorările noastre. Și de aceea, în cursul verii, mai multe grupuri politice au propus să obiectăm la acest act delegat. Raportorul a acceptat uh, să um, acceptat această obiecție și îi voi da cuvântul pentru a ne explica mai bine lucrurile. Parlamentul are posibilitatea de a obiecta la acte delegate, după cum știți, și, din câte înțeleg, Parlamentul dorește să folosească acest prerogativ din mai multe motive care sunt legate și de procedură, de faptul că îngrijorările Parlamentului nu au fost luate în considerare suficient, nici ca metodă și nici uh, ca uh, substanță. Și vom spune în textul pe care îl vom supune la vot că e vorba de un teren uh, echitabil pentru diversele produse de pe piață. Și o altă problemă se legă de metodologia de calcul a indicatorilor de performanță. Mai sunt și alte chestiuni, alte probleme și sigur că doamna raportor va explica lucrurile mai bine. E un moment important și acest dialog pe care am dorit să-l avem înainte de vot e important pentru a ne exprima mai clar uh, poziția și pentru a asculta cu atenție pozițiile Comisiei și EIOPA. Dau cuvântul acum doamnei Pervanș Perez și apoi reprezentanților celorlalte grupuri politice și apoi uh, reprezentanților Comisiei și EIOPA. Pervanș, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumiri Comisiei și EIOPA pentru prezența la acest schimb de păreri atunci când Comisia Economică și Monetară se angajează într-o discutare a unei rezoluții de obiecții față de acest uh, regulament, uh, asta înseamnă că e un moment important și cred că toată lumea își dă seama um, care e miza deciziilor pe care ne pregătim să le adoptăm. Mai e oare necesar să reamintesc importanța acestei legislații zisă PRIPS, care prevede <clears throat> că diversi actori de pe piețele financiare trebuie să publice un așa numit Key Information Document pentru a clarifica pentru consumatori sau investitorii cu amănuntul în ce privește produsele pe care se pregătesc să le achiziționeze. Nu e vorba de un document comercial, ci un document care permite un investitor cu amănuntul, unui mic investitor să compare diversele produse și să facă cea mai bună investiție posibilă pentru el în funcție de propriul proiect în același timp un text care e în centrul conceptului de piață internă și de protecția consumatorului. Vreau pur și simplu să reamintesc că textul de nivel 1 a fost adoptat cu o foarte mare majoritate de acest Parlament, fiind votat de 637 de deputați, 26 împotriva și cu 16 abțineri. Cred că suntem cu toții obligați de acest vot care arată importanța pe care o acordăm acestei legislații. Cu toate acestea, există trei tipuri de îngrijorări care s-au exprimat după publicarea celebrelor uh, măsuri de nivel 2 pentru intrarea în vigoare a acestei legislații. Primul tip de îngrijorare instituțională care își are propria importanță. Acest Parlament s-a luptat mult să obțină drepturi în materie de nivel 2 pentru a nu fi vorba decât de un drept formal și având o mai mare experiență în acest Parlament, știu că de mult intervenția Parlamentului la nivelul 2 e un element esențial al caracterului democratic și aplicabil al legislațiilor uh, în momentul în care se pune în aplicare. Și adevărat că a existat un joc de apase ascunse sau de actori între Parlament și Comisie Comisia fiind la curent exact că Parlamentul va pune anumite întrebări și nu va obiecta la RTS, ci va adresa întrebări, iar Comisia, fără să aștepte să poată să răspundă la aceste întrebări ale Parlamentului European, și-a publicat aceste RTS. Și acum, al doilea punct, când privim aceste măsuri de nivel 2, Există diverse <clears throat> chestiuni care au fost reamintite în proiectul de rezoluție pe care l-am uh, adus în discuție și care se referă în special la sectorul asigurărilor, uh, uh, valorile mobiliare sau performanțele trecute. Apoi, un al treilea tip de îngrijorări care vizează și care nu e exprimat în proiectul de rezoluție, dar simt și știu că sunt diversi colegi care au ideea de a amâna ideea în vigo- intrării în vigoare zeșa legislației. Și cred că e foarte important ca Comisia și domnul Bernardino să poată să ne clarifice anumite lucruri legate de cadrul juridic în care ne-am aflat, dacă legislația de nivelul 1 ar intra în vigoare, fără ca acele RTS să intre în vigoare în același moment. Unii vin cu argumentul că asta ar introduce o prea mare disparitate și confuzie. Cum stau lucrurile? Cred că e o chestiune importantă la care schimbul de păreri pe care îl avem ar trebui să dea răspunsuri. De IPP Group. Vă mulțumim. Acum pentru grupul EPP, Burhard Palț. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să o scuz pe Silva în care este raportorul nostru din umbră, n-a putut să fie prezentă și m-a rugat să intervin în dezbaterea din această dimineață. Obiectivul regulamentului PRIPS este acela de a oferi claritate și comparabilitate între diverse produse structurate într-o manieră simplă și neînșelătoare. Documentele cheie, cu informații cheie, ar trebui să fie inteligibile, uh, Uh, pentru grupuri uh, vaste de investitori cu amănuntul care ar trebui să poată să compare produsele indiferent de unde le cumpără. Ceea ce înseamnă că documentul trebuie să fie uh, ușor de înțeles, accesibil, chiar și pentru cei mai puțin uh, experimentați clienți cu amănuntul. Deci regulamentul ar trebui să ofere un echilibru între tratamentul diverselor grupuri de produse. Din punct de vedere al raportoarei noastre din umbră, obiectivul general al regulamentului nu este reflectat pe deplin în standardele tehnice care au fost propuse. Acest lucru se aplică mai ales la tratamentul produselor cu opțiuni multiple și cel al datelor biometrice și al riscului de credit pentru produse de asigurare și la costurile de tranzacționare. Deci am dorit să cerem Comisiei și IOPA să ne ofere mai multe informații despre alegerile pe care le-au făcut în standardele tehnice de reglementare, RTS, în, în, pe aceste elemente. Și lăsând la o parte chestiunile tehnice, pe noi ne îngrijorează și calendarul de punere în aplicare a regulamentului PRIPS. și chiar ne gândim că amânarea unei astfel de legislații ar trebui să fie abordată cu precauție. Dar ar trebui să ne gândim la această opțiune pentru a asigura o punere în aplicare ușoară a, uh, și de calitate a regulamentului. Doamna Pieticainen vrea să sublinieze încă o dată angajamentul nostru față de conținutul regulamentului și eu vreau să subliniez acest lucru din partea mea. Mulțumesc. Domnul Kamal. Mulțumesc. În decursul anilor în care am fost aici, am parcurs legislația, am ascultat opiniile industriei, a celor care sunt pro sau contra. Și luam o decizie. Foarte adesea, adesea luăm o decizie cu privire la persoanele ale căror îngrijorări le luăm în considerare și pe cele care le lăsăm la o parte pentru că e vorba de interese proprii, de exemplu. Și în acest caz, o parte din îngrijorările exprimate de către industrie privind RTS-urile, unele pot fi lăsate la o parte, dar altele sunt îngrijorări legitime de la companii care, în general, nu se opun legislației. Și, și ei vreau să, vreau să poate să lucreze mai bine și în, în serviciul consumatorilor. Nu vreau să intru în detalii, sunt de acord cu multe dintre chestiunile pe care le-a spus Burkhardt în numele PP și noi împărtășim aceste îngrijorări. Vreau în primul rând să mulțumesc, mulțumesc Comisiei și EUPA pentru că sunt aici și am o întrebare simplă. Dacă respingem aceste RTS-uri, ce se întâmplă apoi? Cât de repede poate Comisia să intervine pentru a întârzia data de aplicare și pentru a atenua um, costurile care vor uh, apărea dacă nu intră în vigoare RTS-urile. Mulțumesc, domnul Iacek. Mulțumesc. Nu am multe de adăugat la ceea ce au spus colegii mei. Situația este clară actul delegat adoptat în iunie nu este clar, mă tem, și chestiunile care, pe care le-am menționat, menționat în scris, îngrijorările noastre, pe care le-am repetat uh, acum, Parlamentul a făcut tot ce a putut pentru a remedia situația într-o manieră foarte transparentă și sigur că nu ne putem permite ca măsurile de nivel 2 să fie greșite. Și eu vreau să aud mai multe informații din partea Comisiei în ceea ce privește calendarul, ca și colegii mei. Mulțumesc! Mulțumesc în numele GUE. Our, our shadow reporter is out. Mulțumesc, domnule președinte. Da, Raportorul nostru din umbră nu este în sală acum. Vă rog să dați cuvântul altor raportor, altor raportor din umbră și apoi va veni și raportorul nostru în timp util, sperăm. Bine, sunt Gigol atunci. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să subliniez în numele grupului nostru că suntem, ne, ne angajăm întru totul pentru obiectivul PRIPS informații bune pentru consumatori, care să crească comparabilitatea produselor, pentru consumatorii cu amănuntul, pentru a deschide piața internă în domeniul serviciilor financiare. Știm că există anumite părți ale industriei care nu agrează această idee pentru că profiturile lor ar scădea și știm că au fost presiuni foarte mari în timpul negocierilor uh, textului de nivel 1 deja. Deci nu suntem naivi. Uh, această obiecție, sigur că pune bețe în roate unora. Dar cred că este important să subliniem că textul de nivel 1 nu este negociabil din punctul nostru de vedere. Ar trebui să rămână așa cum este, vrem să punem în aplicare această legislație, dar vrem să o punem în aplicare într-o manieră neînșelătoare, într-o manieră justă. Și de aceea trebuie să spun că mă bucur uh, departe modul în care am colaborat. Am transmis Comisiei și ESMA foarte rapid uh, îngrijorările noastre, spunând că datele care se prezintă sub formă unui grafic consumatorilor din întreaga Europa, aceste date sunt înșelătoare, pentru că e vorba de calculul unor fonduri de capital, fonduri uh, uh, imobiliare și dacă calculăm înapoi, în ultimii 20 de ani, ca și când PRIPS ar fi fost deja în vigoare și apoi ne uităm la perioada recomandată de deținere de 5 ani, datele prezentate în scenariul nefavorabile, ne întrebăm dacă erau prea pesimiste sau prea optimiste în aproximativ o treime din cazurile cumpărării unui produs, valoarea efectivă a investiției a scăzut, dar chiar și scenariul nefavorabil ar fi arătat de fapt câștig, ceea ce e o informație înșelătoare. Noi nu ne dorim, ca să spun foarte clar, noi nu vrem ca în momentul în care se introduce această legislație în acest mediu cu date scăzute ale dobânzii, Um, Sigur că piețele sunt uh, în situație de inflație și vor, se vor ajusta lucrurile. Dar um, performanțele trecute joacă un rol foarte important în calculul scenariilor și de aceea transmitem informațiilor, transmitem consumatorilor informația că și în cazul scenariilor nefavorabile, când investiți în, uh, pe piața uh, Uh, de capital, uh, veți câștiga totuși. Și apoi nu se fac uh, corecții și sigur că noi suntem responsabile de acest act legislativ și vor veni la ușa noastră oameni care vă spune am pierdut bani pe piața pe piețele de capital și informațiile conform legislației europene mi-arătau că nu există un risc de pierdere. Acest lucru nu e, nu e rezonabil. Sigur, eu nu vreau, le spun prietenilor liberali, eu nu vreau să îi împiedic pe oameni să-și asume riscuri. Eu cred că mult prea mulți oameni își pun banii doar în conturi de economie. dar oamenii trebuie să știe că atunci când își asumă riscuri, pot să piardă bani. E important acest lucru. Și acest document, din acest punct de vedere, este înșelător. Am informat Comisia, am informat uh, ESMA, am cerut ca datele noastre să fie verificate, dacă uh, calculele noastre sunt corecte. Nu am primit niciodată confirmare până în acest, în acest moment cu privire la calculul datelor. Uh, au existat niște discuții și cred că persoanele responsabile de la Comisie și de la ESMA trebuie să trebuie să intre într-un dialog cu noi, dar nu ne-au oferit nicio soluție și cred că trebuie să facem lucrurile bine, pentru că legislația de nivel 1 spune că lucrurile nu pot fi, informațiile nu trebuie să fie înșelătoare. În al doilea rând, ne deranjează faptul că în negocieri am uh, câștigat ca Parlament alerta cu privire la înțelegere. Și anume, aceasta trebuie să se activeze când produsele sunt mult prea complexe. Dar, din păcate, în RTS nu există informații cu privire la um, modul în care se va transpune această alertă în, în practică. Și acum vreau să întreb dacă aveți uh, informațiile uh, și instrumentele necesare pentru a vă asigura că această alertă va putea fi folosită pe piețele de capital. Pentru că și în Uniunea Pieților de Capital vrem norme egale, reguli egale peste tot, astfel încât Uniunea Pieților de Capital să poată fi realizată. Așadar, noi susținem PRIPS, susținem obiectivele PRIPS, dar îndemnăm Uh, și Comisia și autorității de supraveghere să colaboreze mai constructiv atunci când uh, apar astfel de chestiuni uh, grave. Mulțumesc! Nu mai văd alți raportori din umbră, așadar putem să dau cuvântul lui John Berrigan. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru ocazia de a veni și a participa în această discuție foarte importantă. Regulamentul PRIPS și dispozițiile referitoare la documentul cu informații esențiale sunt pași importanți pentru creșterea protecției investitorilor în Uniunea Europeană. Comisia consideră că noile aranjamente ar trebui să intre în vigoare cât mai repede posibil. Mai ales, documentul cu informații esențiale, pentru prima dată, va introduce un standard comun pentru emitenți cu privire la modul în care trebuie să prezinte informații cu referitoare la produsele de investiții, care să permită investitorilor cu amănuntul să compare riscurile, performanțele viitoare și costurile acestor produse. Și pe această bază vor putea să facă decizii mai bine informate, să ia niște decizii de investiții mai bune. Pe 30 iunie, colegiul a adoptat regulamentul delegat, care este discutat astăzi, care specifică în detaliu forma și uh, conținutul documentului cu informații esențiale, pe baza unor standarde tehnice care au fost transmise de către autoritățile de supraveghere pe 6 aprilie. ESAurile au lucrat uh, în, sub presiunea timpului, datorită uh, deadline-ului care a fost inclus în regulament, dar au utilizat Um, expertiza grupurilor de experți și au uh, desfășurat consultări publice și au avut și o audiere publică. Dată fiind aceste consultări, noi considerăm că standardele tehnice sunt de înaltă calitate și reprezintă un echilibru proporțional și corect între interesele tuturor uh, părților. Și o să-i permit lui Gabriel să intre mai în detaliu um, pe acest aspect. Um, Conținutul propus pentru document se bazează pe informații noastre privind testarea um, opiniei consumatorilor. Deci, suntem încrezători că forma și conținutul documentului, așa cum sunt propuse în uh, regulamentul delegat, răspunde așteptărilor și nevoilor utilizatorilor săi finali. Comisia a lucrat foarte repede în cadrul acestei termeni pentru a adopta regulamentul uh, delegat și în pregătirea acestuia V-am uh, informat într-o totul uh, cu privire la activitatea noastră și de asemenea v-am informat care este calendarul nostru ambițios de adoptare a acestui regulament. Știu că anumite chestiuni de calendar legate de scrisoarea de la Econ care a venit la noi la sfârșitul lui iunie, imediat după adoptarea regulamentului, e, a fost o situație nefericită. Dar vreau să vă spun foarte clar că intenția noastră nu a fost să uh, arătăm o lipsă de respect față de Parlament. Motivul pentru care am adoptat atât de repede regulamentul, din cauza acestui termen, era să oferim industriei cât mai mult timp posibil pentru a pune în aplicare cerințele în cadrul termenului. Recunoaștem că termenul este în continuare strâns și de aceea facem pași pentru a susține industria în punere în aplicare. Avem, am avut în iulie un atelier cu părții interesate, uh, Comisia și autoritățile de supraveghere sunt uh, pregătite să ofere orientarea și asistența necesară cu privire la punerea în aplicare a legislației. Vom face tot ce putem pentru a ajuta industriei să să, ajuta industria, să ajutăm industria să pună în aplicare legislația în termenul stabilit. De asemenea, va trebui să monitorizăm modul în care funcționează lucrurile în practică. Vom oferi informații trimestriale Parlamentului cu privire la funcționare pentru a putea să identificăm unde e nevoie de uh, de corecturi și să identificăm rapid problemele. Cadrul PRIPS este doar o primă încercare pentru a asigura comparabilitatea produselor de investiții pentru investitorii cu amănuntul. Pentru noi este un pas înainte foarte important. Standardele tehnice de reglementare care um, sprijină regulamentul delegat uh, reprezintă un compromis al unei uh, palete foarte largi de interese și, sigur, un compromis nu poate să mulțumească pe toată lumea din toate punctele de vedere. E un compromis, totuși. Dar noi considerăm că investitorii cu amănuntul vor fi beneficiarii noului document cu informații esențiale și de aceea um, noi uh, încurajăm toate părțile să conlucreze pentru a pune, pentru ca acestea să intre în vigoare până la sfârșitul anului. Sigur că noi ne dorim ca regulamentul delegat și standardele de reglementare privind documentul cu informații esențiale să intre în vigoare în același timp. Pentru că dacă există întârzieri în standardele tehnice de reglementare, atunci vor fi întârzieri uh, și în aplicarea legislației inițiale. În cazul unei respingeri, sigur că vom colabora cu dumneavoastră pentru a găsi un compromis care să permită intrarea în vigoare la timp a standardelor tehnice, astfel încât să găsim să, fi, să ajungem la cea mai bună soluție. Însă, noi, pe baza uh, pe baza opiniei serviciului juridic, noi considerăm că legislația de nivel 1 este foarte bună. Regulamentul conține dispoziții care sunt direct aplicabile din 24 decembrie. Așadar, soluția din punctul nostru de vedere este să avem încredere că legislația de nivel 1 furnizează suficiente informații cu privire la documentul uh, cu informații esențiale chiar dacă nu intră în vigoare standardele tehnice de reglementare până atunci. Sigur că acest, această soluție nu e ideală, ar putea să ducă la incertitudine juridice, juridică, la costuri suplimentare. Um, s-ar putea să se elaboreze documente cu informații esențiale care să se bazeze doar pe orientarea generală din uh, documentul inițial. Și ulterior, sigur că vor trebui uh, uh, corectate. Comisia va încerca să ofere orientare pentru a reduce riscurile de non-comparabilitate, dar nu cred că vom putea să, să eliminăm total aceste riscuri. Deci nu ar fi soluția cea mai bună din punctul nostru de vedere. Dar, după cum v-am spus, nu dorim această soluție, dar totuși considerăm că ar reprezenta o îmbunătățire a protecției investitorilor față de situația din momentul de față. Considerăm în continuare că regulamentul delegat, așa cum a fost adoptat de comisie, este cea mai bună bază pentru punerea în aplicare a documentului cu informații cheie. Dacă acesta este respins, considerăm că regulamentul PRIPS ar trebui totuși să se aplice. Sigur că nu ar fi soluția cea mai bună din punctul nostru de vedere, dar ar fi o soluție mai bună pentru investitori decât să nu existe niciun fel de protecție. Dar pentru a evita această soluție pentru a ajunge la cea mai bună soluție, suntem pregătiți să colaborăm cu dumneavoastră pentru a ajunge la un compromis, astfel încât și regulamentul delegat și regulamentul de nivel 1 să intre în vigoare împreună până la termenul stabilit la sfârșitul acestui an. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Trebuie să vă spun că sunt puțin surprins acestui al doilea genunchi se spune ca fiind oarecum de mâna a doua. Nu suntem de acord cu această interpretare legală a acestei posibilități, dar nu e momentul în care să reacționăm. Acum, domnul Bernardi. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, vă mulțumesc că am ocazia numele Comitetului Tripartit că mi se dă șansa să discutăm această activitate foarte importantă cu privire la RTS legată de PRIPS, un element fundamental în strategia de a recâștiga încrederea consumatorilor în serviciul financiar. Vreau să subliniez că proiectul de RTS uh, produs aici uh, reflectă mai mulți ani de activitate de la cei trei parteneri din toate sectoarele pieței financiare în care s-a făcut mai foc semnificativ pentru a găsi o abordare echitabilă pentru toți producătorii de prips și toate pripsurile. Credem că e un compromis tehnic, după părerea noastră. Reflectă consultarea <clears throat> din trei consultări separate cu contribuția unui grup de experți și rezultatul unor exerciții de testare cu consumatorii. În această fază de culegere de probe și Consultarea a arătat că e nevoie de un echilibru uh, uh, pentru compromisul tehnic și în acest spirit au fost finalizate standardele tehnice de reglementare. Acest echilibru a fost critic și greu de identificat, uh, de exemplu în ce privește costurile care sunt pentru diverse tipuri de PRIP. Credem că se va introduce un element major în ce privește transparența și responsabilitatea. Biometric Risk Premium nu credem că e un cost, ci includem costul documentului cheie de informații, doar acea parte a primei de risc care este adecvată, ceea ce ni se pare echitabil. Am depus eforturi mari să găsim un echilibru similar care să fie corect și în ce privește riscul. În legătură cu riscul de credit, credem că e important să recunoaștem ori de câte ori există și poate să includă asiguratorii care sunt uh, acoperiți de Solvency 2 și trebuie să spunem clar acest lucru. Iată de ce nu avem o excepție generală pentru asigurători. Considerăm că abordarea din proiectul de RTS e o soluție bună pentru momentul în care ne aflăm acum. Utilizează ratingele de la agențiile de rating ca a substitut, dar recunoaște și situații în care regulamentul prudențial unei entități poate se ateneze complet sau parțial riscul de credit, după cum s-a întâmplat pentru majoritatea asiguratorilor acoperiți de Solvency 2. Toate acestea vedem că mai mare transparență a pieții care să fie inclusă de reforme inclusiv la Solvency 2 ar putea să permită pe viitor și alte soluții. Acesta e un lucru a, um, pentru care suntem pregătiți să lucrăm, după cum am arătat în uh, considerentul 6 din proiectul de RTS. În fine, să mă refer la scenariul cu performanță. Înțelegem, desigur, și adevărat că e foarte dificil să se găsească o soluție bazată pe scenarii diferite pe viitor, pe baza cele mai bune performanțe. Suntem gata să mai examinăm uh, <clears throat> scenariul nefavorabil. Am lucrat la posibilă utilizare preconizată în proiectul RTS din al patrulea scenariu pentru a încerca să depășim aceste situații în care scenariul nefavorabil ar putea să pară prea trandafiriu în unele situații. Dar credem că ceea ce am prevăzut în proiectul de test va fi suficient pentru a avea o aplicare practică care să dea tratament echitabil și să nu inducă în eroare pe consumatori. Aș vrea de asemenea să subliniez faptul că avem o oarecare înțelegere cu dificultățile celor din industrie în aplicarea chitului în timpul disponibil. Nu e o noutate pentru dumneavoastră, v-am mai spus și data trecută când am venit la discuția similară legată de PRIPS, am încercat să asigurăm că proiectul de RTS și cu Comisia va fi gata cât de curând de implementare. După cum am spus și atunci, eram conștienți deja de provocări pentru industria, având în vedere calendarul foarte strâns am uh, lucrat aici să dăm uh, întrebare răspunsuri în alte instrumente gay pentru industrie pe care suntem gata să le publicăm din momentul în care va fi fezabil. Și, ca de obicei, noi și membrii am discutat uh, implementarea practică, aspecte de aplicare pe deplin cu toți factorii implicați. Vreau să spun clar, am identificat un mare grad de angajament din partea actorilor cheie din industrie să implice chitul, dar această fereastră de câteva luni care rămâne va fi o provocare și, după cum am mai comentat de la instituția noastră și în trecut, orice mecanism posibil care să permită o tranziție mai pragmatică la noul regim ar fi, desigur, foarte binevenită. În fine, în legătură cu un punct menționat legat de alerta de înțelegere, <clears throat> e ceva ce n-a făcut parte din mandatul care ne-a fost dat de către comisie Credem că interpretarea regulamentului este clară, n-a fost ceva care să facă parte din RTS, dar noi suntem gata să lucrăm uh, și în legătură cu acest aspect și dacă primim mandat de la Comisie să lucrăm și la implementarea practică a alertei de înțelegere, vom fi dispuși să facem. Acum privind în viitor și înțelegem, desigur, că s-au exprimat îngrijorări, <clears throat> suntem gata de partea noastră să ne angajăm cu Comisia și cu Parlamentul pentru a clarifica și a ajuta să se trateze adecvat îngrijorările exprimate. Trebuie să vă spun că în munca pe care am desfășurat-o în legătură cu întrebările și răspunsurile pentru implementarea proiectului de RTS, am elaborat diverse soluții practice, le spun eu, și unele pot să vină în întâmpinarea îngrijorărilor ridicate de Parlament în mai multe domenii. Deci, în continuare, cred și sunt optimist că dacă avem cu toții spiritul de a fi în serviciul celor pe care trebuie să-i servim, și anume consumatorii, că vom putea să le punem în practică cât mai rapid și cât mai bine. Președintele, mulțumesc. Domnilor Bergen și Bernardino, cred că e important ce a spus domnul Berigan. Înțeleg că ați subliniat mult faptul că e un compromis, dar dacă pe de-o parte suntem politicieni și știm că trebuie să se facă compromisuri, nu sunt foarte sigur că dacă argumentul e în special că e un compromis și compromisul trebuie să fie compromis și ar trebui să includă atunci și Parlamentul, dar ar trebui să și funcționeze drept compromis, pentru că dacă compromisul nu face acest lucru, nu prea sunt liniștit uh, în legătură cu această dificultate de a face legătura între chestiunea de conținut și chestiunea de compromis. Nu putem să avem doar o explicație politică. Trebuie să facem un compromis, dar trebuie să fim uh, asigurați în legătură cu faptul că nu avem genul acesta de lacune concrete. Pentru că dacă de dragul compromisului prezentăm documente care ar trebui să permită comparabilitatea reală și de fapt nu fac asta, atunci ce sens mai are compromisul? <clears throat> compromisul ar trebui să fie unul de lucru și nu doar un compromis în sine. Nu știu dacă argumentele pe care le-am auzit uh, se ocupă suficient în termeni concret de preocupările foarte concrete exprimate și acum poate că e momentul ca membrii să reacționeze, să auzim dacă sunt uh, satisfăcuți pe fond sau nu. Dar înainte de a vă da cuvântul, vreau să repet că reacția mea imediată este de surpriză să aud că, în orice caz, putem face asta și fără orice act delegat. Asta e o poziție care presupun că n-ar prea fi sprijinită sau acceptată de membri. În primul rând, pervanș. Mai întâi aș vrea să le mulțumesc domnului Berigan și Bernardino pentru disponibilitate. Vreau să revin și la asta se referă întrebarea mea. La acel scenariu care cu siguranță că nu e cel mai favorabil nici pentru Parlament, nici pentru Comisie. Cum avea intrar în vigoarea legislații fără RTS-uri. Concret, cum ar funcționa să avem o legislație care până la urmă să fie aplicată oarecum omogen în toate statele membre și de toți actorii. Am oarecare neliniște în acest sens. Apoi, ceva foarte concret. Aș vrea să știu în legătură cu ce punct în scrisoarea care a fost adresată de președintele comisiei, comisarului, Comisia și EIOPA sunt gata să participe la o discuție pentru a îmbunătăți situația, pentru că trebuie să știm care sunt perspectivele de îmbunătățire a acestor uh, RTS-uri. Burkhard Balz. Mulțumesc, domnule președinte, și eu mulțumesc lui John Berrigan și lui Gabriel Bernardino pentru schimbul de opinii în această dimineață. Noi în uh, Comisia Econ uh, avem rezerve referitoare la standardele tehnice și eu cred că acest lucru a fost transmis Comisiei în timp util și ne-am fi dorit ca, înainte de adoptarea actului delegat, să fi avut posibilitatea să discutăm cu Comisia concret despre posibile ajustări ale proiectului de lege. Sigur că uh, Comisia are uh, prerogativul, are dreptul de a adopta acte delegate și, în același timp, Parlamentul are prerogativul, are dreptul de a uh, respinge acte delegate. Și vreau să spun foarte clar, în numele grupului PPE, că noi, dată fiind colaborarea interinstituțională, ne-am fi dorit o altă constelație mai bună în această situație. Pentru noi este foarte clar că o declarație la nivelul actelor delegate este absolut necesară. Acolo unde apar neclarități, trebuie să le tratăm, trebuie să găsim o clarificare uh, și cred că o clarificare într-o manieră care să lase cu totul în afara procesului Parlamentului European nu este acceptabilă din punctul nostru de vedere. Pentru că, în cele din urmă, consumatorii sunt cei care trebuie să poată folosi acest document și ei au nevoie de aceste clarificări. Știm că o modificare a actelor delegate uh, are o, ar putea să aibă consecințe referitoare la calendarul de intrare în vigoare a PRIPS. Însă, vreau să fac o clarificare aici. Eu eu nu vreau ca PRIPS să fie amânat până la calendele grecești, pentru că, într-adevăr, este foarte bine să existe informațiile de bază pentru consumatori, să se crească protecția investitorilor și să se uh, aducă la un nivel cât mai ridicat uh, oferta uh, produselor de pe piața serviciilor financiare și pentru acest lucru este nevoie de mm, documentul PRIPS și de actele și de regulamentul delegat. Și sigur că ar fi bine ca ele să intre în vigoare deodată, dar nu cred că este absolut uh, necesar acest lucru. Așadar, eu consider că această, cea de-a doua opțiune nu este, nu este fezabilă. Uh, și nu cred că este bine să o numim cea de-a doua opțiune, cea mai puțin bună, pentru că cea mai bună opțiune nu mi se pare că este cea mai bună. Așadar, eu cred că cu, pe, cu toții suntem interesați să găsim cea mai bună soluție. Vom avea votul în comisia noastră și apoi um, pot să spun în numele grupului meu că suntem uh, deschiși uh, la discuții și negocieri cu Comisia și cu toate părțile implicate, mai ales cu doamna raportor Pervanș Perez. Mulțumesc! Domnul Kamal dorește să ia cuvântul, da? Și vreau să mă bazez pe cele spuse de Pervanș și Barca. Sunt de acord cu Barca și preferăm ca aceste lucruri să meargă împreună, dar aș vrea să adresez o întrebare comisiei. cum a întrebat domnul Perez, domeniile de care se ar ocupa? Ce domenii concrete ar fi cele de care s-ar ocupa, ca să știm? Și avea anumite îngrijorări dacă comisia e percepută că privește o respingere a actului delegat de către Parlament acum indiferent ce credem sau ce părere avem în legătură cu amănuntele, această percepție Comisia ignoră această respingere, cred că ar trebui să ne îngrijoreze pe toți și sunt convins că n-ar face asta cu ușurință, dar trebuie să ne asigurăm să facem un pas înapoi. S-ar putea ca unii să spună nu vrem ca acestea să se aprobe, dar Parlamentul a votat și o să intre în vigoare oamenii obiectează față de informațiile pe care le vor transmite consumatorilor și în unele situații proiectul de RTS ar putea de fapt să inducă în eroare pe consumatori, să le dea informații care se inducă în eroare. Întotdeauna am avut o soluție simplă. Nu-mi plac formulări de genul. Valoarea investițiilor poate să scadă și să crească. Trebuie să spunem foarte clar să nu investiți decât banii pe care sunteți pregătiți să-i și pierdeți. Așa mi s-a spus când am devenit investitor în 1999. Nu vă puneți banii de sub salta sau banii de economie, ci doar pe cei pe care sunteți pregătiți să-i și pierdeți. Mulțumesc. Nu, domnul Iazec, mai întâi. Nu, dar nu sunteți obligați evident. Dar aveți, doamna Macarte, aveți mai mult timp. domnule McCarthy. Mulțumesc. <clears throat> Am văzut ceva progres astăzi aici. E clar că sunt două puncte de vedere legate de motivele pentru care acest act ar trebui să fie respins. Și să spunem lucrurile pe nume. Un punct de vedere este cel al uh, industriei, iar celălalt de punct de vedere care cred uh, îl avem majoritatea dintre noi și anume că dorim ca aceste regulamente să fie aplicate și să se întâmple în cadrul și în calendarul prevăzut inițial. Dar informațiile pe care ni le-a dat Sven sunt extrem de importante. Ridică aspecte care trebuie clarificate în aceste deliberări și el ne-a dat aceste informații, le-a dat și reprezentanților comisiei cu câteva luni în urmă și în mod consecvent a revenit și merită felicitări. Deci, întrebarea pe care trebuie să o punem acum, dacă ne menținem cât mai mult de sau la calendarul inițial pe care îl sprijin, sunt de acord cu ceilalți care au spus că al doilea scenariu, în ordinea preferințelor, după cum a spus Comisia, nu e fezabil. Nu pot să văd cum o orientare ad hoc din partea Comisiei poate să înlocuiască ghidul uh, detaliat din RTS și Comisia trebuie neapărat să ne explice astăzi ce fel de calendar au în vedere pentru a rezolva problemele și să ne permită, de fapt, să implementăm toate acestea în calendarul uh, prevăzut uh, inițial și mă opresc aici, domnule președinte. Mulțumim, Sven Gigold. So, first I would like to... Mai întâi aș vrea să Vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a continua pentru a continua să căutăm o soluție. Aș vrea să subliniez de asemenea faptul că, desigur, nu e ceva care să ajute faptul că principalele două puncte pe care le-a adăugat Parlamentul la propunerea originală a Comisiei, care a fost detalierea standardelor sociale și de mediu în investiții, și alerta de înțelegere, dacă în esență cele două lucruri pe care le-a primit Parlamentul sunt pur și simplu date uitării, aș vrea să vă reamintesc că, în primul rând, Comisia <clears throat> nu ne-a dat, deși era obligatoriu, elementul de nivel 2 privind elementul de mediu și social, am primit, l-am rectificat. Știu că asta a fost înainte de prezența noastră în funcție și am avut o soluție de cooperare, dar a fost dată uitării. Alerta de înțelegere, detalii, auzim de la domnul Pernavino, a fost și ea dată uitării. Cred că e important și Comisia să trateze cu seriozitate ce primește Parlamentul în negociere când formulează activitatea de viitor, pentru că dacă nu, o să dați de bucluc în Comisia noastră, pentru că ea își tratează votul cu seriozitate. Cred că acesta e mesajul general. Nu puteți spera că pentru că Parlamentul întotdeauna e prietenos față de Europa și de consumatori, e o legislație pentru consumatori și că nu o să ne pese, pentru că nouă ne pasă. Acesta e mesajul care cred că e important. Iar pentru domnul Bernardino, dacă găsiți o soluție, cum să rezolvați problema care arătată în grafic, atunci vă rog frumos noi suntem deschiși față de orice soluție și cu cât mai rapid, cu atât mai bine, dar trebuie să fie o soluție fiabilă și nu uh, se ajunge la mai mare înțelegere, dar chiar și astăzi, după ce știați ce argumente o să fie prezentate de noi, ați văzut în proiectul rezoluției și tot nu e niciun răspuns pe fond. Deci, din nou, n-ați răspuns pe fond, ați repetat și am spus domnului Ieze că mi-aduce aminte oarecum de comitetul central pe care îl aveam înainte. La comitetul central, uh, comitetul central întotdeauna are dreptate, nu trebuie să răspundă pe fond. E un compromis echilibrat, totul e frumos. Partidul nostru se mândrește. Suntem suntem succesorii lui Bundex Noi am dat jos pe cei din Comitetul Central al Partidului Comunist. Noi vrem argumente și nu să ni se repete că sunt niște calcule bune și e un compromis. Cifrele arată prost pentru că într-o treime din timpul de achiziționare prezentați lucrurile ca fiind în condiții nefavorabile și se ajunge la profit, ceea ce apoi, de fapt, în realitate a dus la pierderi. Nu e deloc un compromis echilibrat, nu e o muncă bună și induce în eroare. Și vă rog frumos să vă corectați cifrele, să găsiți o soluție și apoi suntem gata și deschiși să găsim orice soluție posibilă. Dar metoda Comitetului Central, noi, partidul nostru, v-a arătat cum să rezolvă lucrurile. Mulțumesc. Ok. Shortly, yes. Pe scurt, vă rog. Domnul Venegan, domnul Bernardino. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să răspund la câteva comentarii făcute. O să încep uh, nu în ordine cronologică. Comisia vrea întregul cadru PRIPS uh, să fie existe la termenul limită. Deci nu trebuie să creadă cineva că încercăm să interferăm cu acest proces. Vrem ca să avem până la sfârșitul anului întregul cadru aprobat. Este în interesul oamenilor uh, pentru care lucrăm și anume investitorii uh, individual. Dar în legislația de nivelul 1 s-a stabilit un uh, termen limită, care sigur reflectă urgența pe care o dau legislatorii. În acest termen trebuie să facem toate eforturile pentru a îndeplini acest deadline prioritizând. Deci nu a fost uh, posibil să dăm un mandat uh, <clears throat> pentru absolut toate chestiunile, dar am prioritat și dați-mi voie să-l uh, asigur pe Sven Gigol că mandatul a fost trimis. Deci a fost o chestiune de prioritizare și nu de a... n-am uitat nimic. A doua, cea mai bună opțiune. Eu sunt economist. Poate ar fi trebuit să folosesc un alt termen. Sunt de acord că este uh, o poziție inferioară primei, dar cred că e mai bine totuși decât să nu avem nimic. Mai ales dacă ne gândim care este termenul limite care a fost stabilit de, de colegislatori. Îmi cer scuze pentru acest termen care poate crea confuzie, dar ideea mea e clară. Să avem ceva e mai bine decât să nu avem nimic. Putem să rezolvăm toate inconsecvențele? Nu. Putem să încercăm, dar nu vreau să sugerez că o soluție, o a doua soluție n-ar fi acceptabilă pe termen lung. Cum spuneam, mi s-a cerut să comentez asupra calendarului. Gabriel a spus că este susținător, e simpatetic. Răspunsul nostru a fost să lucrăm rapid, să facem tot ce se poate face pentru a implementa uh, calendarul și să respectăm termenul limită. Și asta e alegerea noastră, o susținem, o să încercăm să ajutăm industria să implementeze măsurile, dar nu vom schimba deadline-ul. Un alt uh, comentariu important este că nu punem sub semnul întrebării procedura instituțională. instituțională. Suntem conștienți de parametrii Eh, instituționale ale Parlamentului, dar trebuie să colaborăm pentru a face ca această situație să funcționeze. De aceea, repet acum, eh, și dacă, chiar dacă astăzi această clauză este negativă, suntem gata să colaborăm cu dumneavoastră pentru a ajunge la un compromis eh, funcțional. Nu pot intra în detalii în legătură cu ce vom face acum, pentru că trebuie să Uh, transmit un nou raport vicepreședintelui să vedem ce măsură aceste probleme tehnice vor fi acceptabile. Uh, pe costurile asigurărilor, pe produsele cu opțiuni multiple și mai departe. Lucrăm pe toate aceste variante pentru a încerca să obținem un compromis între ce va decide Comisia și ce va decide plenara. Deci asta este direcția în care suntem pregătiți să lucrăm. Și un, un ultim cuvânt în legătură cu compromis. Când am vorbit de compromis, nu mă referăm la un compromis politic, ci la un compromis tehnic. Acesta este un compromis care funcționează din punct de vedere tehnic, sigur. Uh, unii oameni ar vrea să, ca acest compromis să funcționeze mai bine pentru ei și nu așa bine pentru ceilalți. Dar e acceptabil și un compromis tehnic. Și nu acceptăm decât compromise care, compromisuri care funcționează. Mulțumesc, Gabriel Bernardino. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă refer la câteva chestiuni. Mai întâi, implementarea regulamentului. Am auzit uh, ce a spus uh, reprezentantul Comisiei. Nu vreau să intru în dezbaterea elementelor juridice. Ce cred este că ar trebui să colaborăm strâns ca să evităm orice incertitudine juridică uh, inutilă. Pentru că implementarea fără un IATS va crea multă incertitudine și probleme și pentru autoritățile europene de supraveghere în realizarea mandatului lor de a avea o implementare consecventă a legislației europene. Știți că e deja destul de dificil în unele zone Uh, când ai uh, legislație de nivel 2 și orientări. Da, dacă nu ai și ai numai principii de bază, ar fi foarte greu să realizăm coerență pe piața internă. Deci, preferința mea ar fi să colaborăm și să evităm aceste tipuri de incertitudini juridice. Al doilea lucru menționat, uh, suntem gata, evident, să ajutăm și să găsim soluții la aceste preocupări. Cum am spus, într-o serie de chestiuni am uh, lucrat, am încercat să dăm orientări, am oferit întrebări și răspunsuri în legătură cu implementarea și sunt ferm convins că o serie de elemente pot fi apoi uh, transfer, transformate în uh, niște idei pentru a clarifica și pentru a avea mai multă certitudine legală și cred că zonele la care ne referim pot aduce mai multă lumină și asta uh, mă aduce la comentariul tău, Sven. Mă cunoști, nu mă feresc de chestiune dificile. Dacă nu ți aduc un răspuns de substanță pe această temă, este pentru că nu-l avem. Deci lucrăm din greu, ne-am uitat la cine dacă ai fi spus această propoziție, n-aș fi zis nici eu ce am zis. Ne-am uitat la cifrele pe care le-ai oferit, avem niște cifre un pic diferite, dar cred că nu e mare diferență, însă oricum încercăm să găsim o soluție cu cel de-al patrulea scenariu, ar putea fi o posibilitate. Încercăm să avem o abordare mai comprehensivă și să evităm orice informații greșite sau orice neînțelegeri. Și mă opresc aici. Din nou, intenția noastră este să avem o, să fim constructivi și să găsim o soluție cât mai curând posibil. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că acum este timpul să evaluăm acest schimb de opinii. Înțeleg că în cele din urmă există o voință de a găsi soluții concrete, soluții care trebuie să fie funcționale, solide din punct de vedere juridic și asta pentru noi e singura opțiune, nu avem altă opțiune. Apreciez faptul că domnul Berardino clarificat faptul că nu e uh, soluție de rangul 2, și că trebuie să implementăm legislația, trebuie să avem comparabilitate și să avem niște date limită care trebuie să fie clare și de asemenea toate aceste uh, inițiative trebuie să ofere informații corecte consumatorilor. Deci haideți să lucrăm pe această bază și pe baza a ceea ce se va întâmpla cel mai probabil în această comisie. Mulțumesc foarte mult și putem trece la a doua parte a acestui, de fapt la punctul 11, este un schimb de opinie între membrii comisiei pe baza acestui dialog. Dau cuvântul raportorului și încurajez membrii nu doar să continue discuția anterioară, ci să ne concentrăm pe cum ar putea fi redactată rezoluția noastră, astfel încât să ținem seama complet de ce s-a discutat astăzi, de acest dialog, de lucrurile care au fost uh, spuse și, de asemenea, nevoia de a da răspunsuri clare și soluții funcționale la problemele identificate. Și, sigur, înțelegem că atât Comisia cât și EUPA lucrează pe aceste chestiuni, dar n-au reușit acum să ne ofere uh, mai multe informații despre cum vor progresa lucrurile. și dacă vrei, putem să facem 5 minute sau facem o, închidem, uh, facem o pauză de 5 minute sau ești gata? Nu, atunci ai cuvântul. Mulțumesc. Cred că am văzut că și Comisia și EIOPA au abordări complementare, nu strict identice, dar complementare și am văzut că este o voință de a face ceea ce trebuie făcut pentru că uh, în ansamblul legislației să fie aprobată în calendarul prevăzut. Deci cred că în comisia noastră ce este astăzi important este să păstrăm presiunea, să menținem presiunea pentru a se îmbunătăți condițiile în care această uh, legislație ar intra în vigoare la 1 ianuarie 2017. Și pentru asta, cred că ce trebuie să spunem noi astăzi uh, sunt urmă, uh, următoarele. În fapt, nu acceptăm aceste acte delegate. În al doilea rând, rămânem fideli spiritului și literei ceea ce am votat la nivelul 1 și a, mi se pare aici că amendamentele 4 și 5 și mai ales amendamentul 5 ar trebui să reprezinte votul cheie și să fie subiectul unui acord între grupuri. Apoi, există o serie de alineate în uh, rezoluția inițială care mi se pare că sunt subiect de consens și ele reprezintă baza pe care am putea începe un, o discuție uh, în legătură cu votul asupra acestor obiecții și votul în plenară. Dar mi se pare că există două puncte complementare. Primul, mi se pare util să facem referință, așa cum am făcut și în scrisoare, în scrisoarea pe care ați trimis-o, domnule președinte, comisarului Hill și acum comisarului Dombrovskis, o referință la problema alertelor, pentru că asta nu este în, în obiecții și mi se, mi se pare util. Există două amendamente care mi s-ar părea util să pot fi votate, sau măcar unul dintre ele. Apoi, există problema calendarului și aici mă refer în special la amendamentele 15 și 16. Cred că trebuie să fim legislatori onești și angajați și că astăzi nu putem spune și că nu vom realiza acest lucru și că trebuie să amânăm. Toată lumea a spus că această legislație este importantă în contextul în care ne aflăm pentru a proteja consumatorii, pentru a îmbunătăți piața internă și pentru a permite comparabilitatea produselor. Deci, haideți să ne adunăm, adunăm în jurul mesei, să vedem ce putem schimba și dacă n-am reușit să schimbăm, atunci când vom ajunge la momentul votului în plenară, vom uh, redepune un amendament care să ceară o amânare. Deci nu cred că putem noi astăzi să zicem că trebuie să amânăm. Haideți să încercăm să, prin a vedea ce putem schimba. Și cred că aici putem avea cea mai mare majoritate posibilă dacă PP-ul și-ar uh, retrage amendamentele 15, 16 sau s-ar abține. Asta ar fi o bună bază de negociere cu Comisia și indiferent de starea de spirit de care am auzit vorbindu-se astăzi. Burkhardt. Also ich will uh, zu den la... Vreau să spun ceva la amendamentele 15 și 16. Cred că după ce am ascultat uh, ce și-a spus comisia și această idee a second best option, cea de-a doua cea mai bună opțiune, atunci, uh, din punct de vedere politic, uh, ne dăm seama că trebuie să ne menținem poziția pentru că trebuie să menținem această presiune. Aseară, la grupul PPE, am discutat foarte mult despre strategia pe care ar trebui să o abordăm în această situație. Nici eu n-am știut la început, nu eram foarte sigură, nu eram foarte sigur și am avut simpatie pentru ceea ce a ilustrat Pervanș acum. Dar vreau să spun foarte clar că această opțiune denumită ca cea de-a doua, cea mai bună, de către domnul uh, Berrigan, uh, mi-a fost prezentată deja înainte și eu cred că uh, este absolut necesar să menținem cele două amendamente și cred că Uh, poziția de negociere a Parlamentului va fi astfel consolidată semnificativ. Nu pot decât să repet ceea ce am uh, mai spus deja în celelalte două intervenții ale mele. Și noi, uh, nici noi nu ne dorim în cele din urmă o amânare. Ne dorim doar să nu ajungem într-o situație de haos. Și această, cea de-a doua opțiune, uh, um, mi se pare că va duce la mari dificultăți și uh, vom ajunge până la urmă într-o situație de haos pe care nu și-o dorește nimeni. Și de aceea cred că este important să, să votăm și să vedem dacă putem să menținem poziția noastră. Noi, PPE-ul, No ne dorim să evităm uh, uh, o situație de, de haos după intrarea în vigoare a acestor uh, uh standarde tehnice și expunerile comisiei nu au făcut decât să-mi confirme uh, poziția. Mulțumesc, domnul Kamal. Mulțumesc foarte mult. ECR-ul a făcut două amendamente. Primul ca să uh, facem referință la scrisoarea trimisă la comisie Uh, și se referea la negocierile din Parlamentul European pentru a avea timp să discutăm problemele și să ajungem la un acord. Și, în al doilea rând, e vorba de niște repere pe care le-am stabilit în legătură cu problemele pe care Comisia dorește să le abordeze și mă bucur că eu sunt de acord să intre în discuții. În al doilea rând a fost problema timpului și recunoaștem că există un dezacord în ce privește calendarul și recunoaștem că există reacții diferite în spectrul politic în ce privește uh, preocupările exprimate de uh, domeniu, de industrie. Sigur că vor fi oameni care nu vor niciun fel de legislație, dar ce spune grupul nostru aici este că trebuie să respectăm principiile agrate în nivelul 1, în legislația de nivel 1 și cerând o amânare, o întârziere, nu cerem ca această legislație să fie abandonată, cerem o amânare rezonabilă pentru a permite ca toate aceste preocupări legitime exprimate de uh, fonduri să fie uh, adresate și cred că trebuie să ascultăm uh, sfaturile experților care ne-au oferit toate aceste informații. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Iezec! Mulțumesc, domnule președinte. Mă tem că singurul lucru clar astăzi este că uh, uh, regulamentul delegat al Comisiei ar trebui respins astăzi în Comisie. Salut uh, voința Comisiei de a acționa rapid și de a găsi o altă soluție, dar astăzi nu am ascultat, nu am auzit niciun răspuns uh, din partea Comisiei pe chestiuni de substanță. Deci este hard, e greu de estimat în acest moment uh, nivelul dezacordului. Așadar, timingul uh, este cât se poate de deschis la amendamentul 16, mă tem. eu și colegii mei am propus amendamentul 14, care este similar, dar, mă rog, nu este decât un considerent, care reiterează faptul că echipa, echipa de negociere cere Comisiei să evalueze dacă implementarea ar trebui să fie întârziată. Dar, pe de altă parte, cred că odată ce regulamentul delegat este respins, ar trebui să ne uh, adunăm și să găsim răspunsuri de substanță, să stabilim un uh, calendar uh, de lucru. Mulțumesc. Thank you, Mr. McCarthy. Mulțumesc, domnul McCarthy. Cred că înțelegem care e direcția în care mergem. Cum spuneam, noi am vrea să vedem toate aceste lucruri implementate cât mai rapid, dar trebuie să se facă într-un mod corect Verzii au uh, explicat foarte clar problema. Formula și metodologia care se folosesc nu fac ceea ce ar trebui să facă, și anume să stabilească consecințele negative ale investițiilor. Problema este foarte clară, trebuie abordată cât mai rapid, într-un mod care să satisfacă pentru, pe toată lumea că nu va nu se va uh, crea și mai multă confuzie în domeniu și printre oamenii care își vor investi banii în aceste proiecte. Mulțumesc, uh, apologie. Uh, mă scuzați pentru faptul că v-am pronunțat greșit numele. Domnul Gigold. Domnule Gualtieri, vă mulțumesc foarte mult. E o discuție care e pe jumătate ședința raportorilor din umbră, pe jumătate ședința coordonatorilor și audiere publică pe de altă parte. Cred că discuția pe care am avut-o a arătat că am avut dreptate să ne exprimăm obiecții, pentru că n-am, uh, n-am auzit niciun argument care să contrazică acest lucru. În al doilea rând, uh, sigur, acum E trist dacă pe unele elemente cheie nu putem cădea de acord. Cred că nu este necesar să subliniem în obiecția noastră că există în mod necesar o întârziere. Cred că ar fi uh, o mare provocare să găsim o soluție. Prin urmare, nu uh, cred că acesta va fi neapărat uh, rezultatul. În mod normal, aș zice că într-o, într discuție între co- uh, raportorii din umbră am găsit o soluție și ar fi mai bine pentru comisie. Pe fond, aș vrea doar să îi rog pe toți colegii să se uite la amendamentele noastre, să abordeze amendamentele noastre constructiv nu cred că sunt motive de a vota împotriva lor. Ele nu sunt în niciun fel. Uh, uh, nu, uh, nu reflectă niciun fel de prejudecată, dar acum există o divizare între cele două mari grupuri și ar fi uh, bine dacă această problemă s-ar putea rezolva. Da, vom încerca vom încerca să o rezolvăm. Vom face o suspendare a ședinței, vom avea o suspendare a ședinței înainte de vot pentru asta. EFDD și NF în regulă. Domnul Ferber. Danke, nachdem ich... Äh, Mulțumesc. După ce am depus și eu unul dintre aceste două amendamente, cred că trebuie să fie clar un lucru. Regulamentul PRIPS funcționează și nu funcționează fără actul delegat. Pentru că industria trebuie să știe cum anume trebuie să arate acest document. Autoritățile de supraveghere trebuie să știe ce criterii trebuie să verifice. Pentru că mă tem că va fi un mare ghiveci, dacă nu, 28 de sisteme diferite uh, în statele membre, plus uh, diverse sisteme ale diversilor investitori care vor interpreta și ei lucrurile cum știu, dar nimeni nu va ști exact cum sau lucrurile dacă nu va exista actul delegat. Bun, am înțeles că trebuie să, dacă vrem să uh, respingem actul delegat, trebuie să ne punem întrebarea care sunt consecințele. Și îl văd pe domnul Bernardino, uh, se bucură că poate să participe la această discuție. Există posibilitatea ca după aceea, pentru că este șeful celor trei esauri, el să spună dacă legislatorul nu este în stare să um, rezolve nivelul 2, atunci fac eu asta prin uh, orientare sau mai știu eu ce. Și trebuie să ne punem întrebarea, oare e în interesul nostru acest lucru? Deci cineva va sări să umple acest uh, gol pe care îl vom uh, lăsa noi. Și, într-adevăr, e important ca cele două să meargă paralel, legislația de nivel 1 și de nivel 2, pentru că altfel lucrurile nu vor funcționa. Deci, um, Uh, cred că poate ar fi bine să ne revizuim puțin poziția și cei uh, de la S și D în interesul tuturor, în interesul investitorilor, în interesul nostru și în interesul uh, unui sistem care să fie compatibil cu piața internă și nu un sistem de 28 de interpretări diferite pe care nu vom mai reuși niciodată să le mai Uh, ținem sub uh, control. Nivelul întâi, legislația de nivel întâi nu trebuie modificată și eu spun acest lucru foarte clar. L-am, am negociat acest document, l-am votat, așa rămâne. Dar nu putem să lăsăm să intre în vigoare legislația de nivel 1 până nu există legislația de nivel 2 și fără să fi existat timpul suficient pentru ca industria să poată să pună în aplicare legislația de nivel 2. De aceea rugămintea mea este, în amendamentul 15 nu se spune nimic altceva decât să susținem uh, această, um, această intrare în vigoare. Mulțumesc, sper v-aș dorești să adaugi ceva? Nu, nu, nu trebuie. On va essayer d'avancer <laughs> O să încercăm să avansăm, să trecem la ce e esențial. Toată lumea e convinsă acum că trebuie să votăm această obiecție și că <clears throat> și Comisia și EIOPA trebuie să se mobilizeze ca să satisfacă unele dintre neliniștile Parlamentului care rămân. 1. Ține foarte mult ca nivelul 1 să fie respectat în spirit și în litera lui. 2 ca punctele menționate în scrisoarea consemnată de dumneavoastră, domnule președinte, să fie examinate cu seriozitate. Înțelegem în special răspunsul domnului Bernardino că nu s-au finalizat încă elementele de răspuns și asta ne dă o șansă între votul de acum și votul din plenară să ajungem la o soluție. Dar va trebui nu doar să spunem că studiem și o să facem și o să dregem. E clar că dacă înainte de votul din plenară nu primim concret elementele de răspuns la diverse întrebări puse, nu vom putea <clears throat> sprijini aceste artes. Un ultim aspect, cred că în legătură cu acea comprehensie valer care, din nou, nu figurează în proiecte de rezoluție, ar fi bine ca grupurile să cadă de acord să sprijină unul dintre amendamentele care se referă la această chestiune ca să-l adăugăm la proiectul de rezoluție concret. Fiecare să-și asume responsabilitatea în legătură cu lista de vot, dar aș vrea să vă propun trei lucruri. Mai întâi, în legătură cu amendamentele 15 și 16, la care am înțeles că PP-ul insistă. Și domnul Ferber tocmai a spus motivele pentru care insistă asupra amendamentului 15. Cu toate acestea, <clears throat> amendamentul 15 face să devină caduc amendamentul 16. Mi se pare cu o soluție elegantă pentru noi toți, în spiritul cooperării loiale la care ne invită însuși, însuși Tratatul Uniunii, ar fi ca domnul Ferber să accepte să-și retragă amendamentul 15 la schimb cu un amendament oral la amendamentul 16, care ar fi completat după cum urmează,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 level 1 legislation without RTS. Și de să evite intrarea în vigoare a legislației de nivel 1 fără RTS. Cred că ar fi un compromis bun și o bună concluzie și rezultat al discuției de astăzi. Și aș avea alte două preocupări. După cum am spus, sper că vom putea avea un consens larg. Mai întâi să adoptăm eventual amendamentul 5, care înseamnă că am reamintit faptul că nu contestăm legislația de nivel 1 care a fost votată de peste 600 de membri ai Parlamentului nostru și, în al doilea rând, să adăugăm amendamentul 11 sau 13 în legătură cu chestiunea alertei uh, de înțelegere. Aceasta e propunerea mea și sper să fie o mare majoritate pe această bază și apoi negocieții puternice și de angajare cu Comisia și EIOPA. Mulțumesc foarte mult. Cred că propunerea e clară și sugera acum 5 minute de suspendare și apoi începem votul.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

Okay, dear colleagues, we can now start with the vote. First with the test. Dragi colegi, putem să începem cu un vot de test. Deschid votul pentru test. Să deschis votul. Lot of colleagues still have to vote. Încă trebuie să voteze mulți colegi. Vă rog să votați. Now we have 58 and 57 voting. Mai votează cineva? Bun, putem să închidem votul. Acest vot de test. Și începem cu propunerea de rezoluție cu privire la respingerea actului delegat pentru PRIPS. Ba nu, e o persoană în plus acum la SID. Aliniatul 1 al textului inițial, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Aliniatul 2, textul inițial, pentru, împotrivă, abțineri. Aliniatul 3 al textului inițial, pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 15. 16. 15 a fost retras cu amendament oral care spune and avoid application of level 1 without RTS being adopted in advance. Cine e pentru? împotriva abțineri, se adoptă. Alineatul 4, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirile 1 și 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Textul inițial, la referirea 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirile 4-5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Referirile 7 și 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. Se respinge. Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. A, nu, nu. Îmi cer scuze, spune președintele. Verificăm. Da, mă, mă gândeam la, la următorul amendament. S-a închis votul, se respinge. Da. Amendamentul 6 pe două părți dacă se adoptă vreuna dintre părți, acest lucru va înlocui textul inițial al considerentului A. Prima parte, cine pentru? Împotrivă, abține, se respinge partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul inițial pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 9 pentru. Amendamentul 9 este în bloc cu amendamentul 12. Deci pentru cele două împotrivă, abțineri. Se resping. Considerentul C, textul inițial pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Da. Considerentul D pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Bun, e clar adoptat. Am văzut că la PP a votat cineva împotrivă, dar nu era intenționat, deci se adoptă. Considerentul C pe trei părți. Prima parte, nu, nu, două părți, spune președintele. Amendamentul 10. Da, da, sunt trei părți. Prima parte a amendamentului 10 pentru împotrivă abțineri se respinge. Vreți să verificăm? Bine, verificăm prima parte a amendamentului 10. S-a închis votul. Se respinge. Restul e caduc. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 11, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă. Eu nu văd bine, cred că se respinge, dar verificăm. La 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 14. 14. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum? Da, domnul Balț. Aș dori să avem un vot prin apel nominal. Știu că avem nevoie de 16 membri pentru acest lucru, dar PP-ul e aici, cu toții suntem aici din partea PP-ului. Cred că ar trebui să avem un vot prin apel nominal. Sigur aveți acest drept, așadar votăm textul final așa cum a fost modificat cu vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. 55 pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri, o largă majoritate pentru respingerea acestui act delegat inclusiv a opțiunii de, a, de intrare în vigoare a PRIPS fără RTS, fără standarde tehnice de reglementare. Deci un semnal puternic din partea Parlamentului și acum trebuie să intrăm rapid în dialog cu Comisia, dar cred că doamna raportor dorește să spună ceva. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Invit acum întreaga echipă de negocieri sub supravegherea coordonatorilor, desigur, să ah, treacă la treabă rapid să identifice punctele în legătură cu care e necesar ca Comisia și EIOPA să asculte și să audă preocupările Parlamentului. Până acum am vorbit oarecum formal sau principial, ca să spun așa. Acum trebuie, <clears throat> într-un timp foarte scurt, să definim limpede lucrurile de care avem nevoie ca Uh, EIOPA și Comisia să dea dovadă de bunăvoință și creativitate să găsească soluții pentru punctele încă prea numeroase care sunt în suspensie. Thank you very much. So, message is... Mulțumesc foarte mult. Mesajul este unul clar. Putem să trecem la votul următor. Votul privind bugetul. În primul rând, votăm avizul Compromisul A. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 13. Pentru, împotrivă, Verificăm. La 13 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 15 pentru, împotrivă, Verificăm votul la amendamentul 15. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se respinge. 16 pentru. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, verificăm votul la amendamentul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 19 pentru, 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri. Nu-i văd pe vers, așadar haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă amendamentul 30 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 30 să deschis votul. Vote is closed. Is adopted. S-a închis votul și se adoptă compromisul C pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 44 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. La 44 s-a deschis votul. Poate că ar fi trebuit să vă spun. S-a deschis, s-a închis votul, se respinge. 45 și 46 împreună. Pentru, împotriva, abține, se resping. 47 pentru, împotrivă, abține, se resping. 48 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Alineatul 5, textul inițial pentru, împotrivă, Da, votăm totuși textul inițial la alineatul 5. Pentru, împotrivă, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 49 pe două părți. Prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 50 pentru, împotriva abțineri se respinge. 53 pentru, împotrivă, abține, se respinge. 54 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, verificăm. 57 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 58 pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 59 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. 60 pentru. Împotriva. Verificăm. La 60 s-a deschis votul. S-a închis votul, se respinge. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votul pe textul final, așa cum a fost modificat. Vot electronic. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. 43 pentru, 7 împotrivă, 6 abțineri. Felicitări domnului raportor. Și acum votăm uh, liniile bugetare. Econ 6457. Cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Econ 6462. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Econ 64 5, 8 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6, 4, 6, 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6, 4, 6, 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6, 4, 5, 6 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 6455 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6461 pentru, împotriva abțineri se respinge. 6451 pentru, împotriva, verificăm. 6451 S-a închis votul. Se adoptă. La diferență de un vot. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6454 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6453 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6460 pentru, împotriva. Verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Vă mulțumesc. Încă o dată, felicitări raportorului. Putem să ne încheiem reuniunea. Următoarea reuniune va avea loc pe 26 septembrie la ora 3, lunea. Vă mulțumesc, am încheiat reuniunea.